Do we say I reopen? No. Uh, I, I, the, the sitting is resumed. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Stimate colege, stimați colegi, reluăm ședința. Nu vreau să trecem la ordinea de zi fără ca și în numele dumneavoastră să exprim șocul uh, nostru în legătură cu brutalitatea uh, uciderii unui soldat uh, la Londra și ne exprimăm condoleanțe familiei. Domnule Dol. Domnule, Domnule președinte, am o întrebare de pus între uh, prietenii noștri socialiști. Campania electorală s-a finalizat în Bulgaria. Rezultatele au fost publicate. Astăzi s-ar putea naște un guvern în căutarea unei majorități. Socialiștii bulgari nu exclud susținerea oficială uh, a ataca. Uh, acesta fiind declarat, aceasta a declarat domnul Sovoda ieri, care a spus că sunt gata să înghită această pilulă amară. Aș vrea să pun întrebarea Partidului Socialist sub forma unei întrebări. Veți fi uh, ostatecului lui Stanișev de ce să înghițiți o pilulă amară cu extremele. Un partid naționalist și xenofob care respinge uh, destinul european al Bulgariei, uh, liderii văd investitorii străini, ambasadorii ca pe niște colonizatori care trebuie să fie expulzați. Vă pun întrebarea, o susținere chiar tacită prin proceduri în Parlament nu este de natură oare să compromită un astfel de guvern, mai ales în ceea ce este relația cu Europa. Vor uh, exista două standarde, două măsuri și uh, veți uh, accepta acest lucru, însă am uh, încredere în democrația Partidului Socialist pentru a apăra Europa și aceasta este întrebarea pe care vă pun. Guerrero Salom. Domnul Guerrero Salom. Sí, gracias, señor presidente hace bien. Mulțumesc, domnule președinte. Domnul Dol face bine că contează pe simțul democratic al socialiștilor, pentru că nu e niciun dubiu că suntem, uh, poate nu cel mai important grup, dar nu suntem nici mai puțin importanți decât alte grupuri care întotdeauna au apărat democrația în Europa și o apărăm în, și în alte țări. Există și în alte țări guverne pe care guvernul are obiceiul să le respecte și să le protejeze. Domnul Dol ne-a întrebat dacă suntem ostaticii cuiva. Nu suntem ostaticii nimănui, suntem în serviciul valorilor noastre și principiilor noastre democratice. Doamna Pârvanova. Thank you very much, Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Have any special problem because I'm a woman or... Aveți o problemă specială pentru că sunt femeie sau ce? Uh, domnule președinte, domnule uh, Joseph Dol, vă rog puteți să vă puneți căștile. Mă mulțumesc foarte mult că ați uh, făcut acest comentariu pentru că este extrem de important și cu tot respectul meu către dumneavoastră aș vrea de asemenea să vă reamintesc că aș fi fost foarte fericită dacă aș fi auzit aceleași remarci pe care tocmai le-ați făcut acum patru ani când uh, Gerb, partidul uh, PPE din Bulgaria, a format un guvern susținut de același partid naționalist pe care l-ați menționat, dar sper că ați învățat lecția acum și știți despre ce vorbim. Așadar, mulțumesc foarte mult pentru că uh, vă gândiți care e adevărul în legătură cu Bulgaria. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Stimate colegi, stimați colegi, trebuie să trecem și la voturi, uh, dar uh, vreau să dau cuvântul tuturor grupurilor politice. Ca atare, uh, doamna Harms, aveți cuvântul. Solibal, Dragă Iosef Daul, stimate colegi, stimați colegi, cred că nu este lipsit de importanță faptul că Iosef Daul a abordat acest subiect aici, dar eu cred că în Uniunea Europeană nu trebuie să ne facem griji doar în legătură cu Bulgaria în ce privește evoluțiile democratice, ci cred că există într-o serie de state membre probleme uh, uh, tot mai mari în legătură cu uh, protejarea valorilor europene și democrației europene. Anul trecut am vorbit despre dar sesiunea trecută am vorbit despre Ungaria, am vorbit și despre uh, România și m-am mirat poziția liberalilor cu acel prilej. Am vorbit mult prea târziu despre situația din Italia. Poate că și în legătură cu evoluția din Grecia va trebui să avem o discuție în curând. De aceea eu mă folosesc de această ocazie și vreau să spun că raportul Tavares în legătură cu discuția din Ungaria a oferit un catalog de instrumente pe care noi, europenii, trebuie să le valorificăm pentru a proteja în interior valorile europene. Și doamnelor și domnilor, cred că că trebuie să depășim această situație uh, pentru că între uh, familiile politice din Europa se pare că sângele uh, este mai important decât apa. Herr Kollege kohn bendit Domnule Conbendit. domnule Conbendit, vreau eh, să vă condamn pentru o expresie care eh, nu ne face cinste în această instituție. Monsieur le Président, je crois que... Domnule,